him? Let's say uh, an hour. Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cet euh, ajustement de, de dernière minute et merci d'être. Dragi colegi, uh, a trebuit să facem niște mici modificări de ultim moment, ne scuzați, o mică întârziere, așadar, scuze încă o dată. La punctul 14 dau cuvântul colegului nostru, Martin Kassler. Nu, nu, nu, excuse-mă, excuse-mă. Mă scuzați, spune doamna președinte. Okay, no, I know it will be Mrs. Jezlovetska who will replace Mr. Kassler, but... Doamna Jezlovetska înlocuiește pe domnul Kassler, asta știu și eu, însă întâi Haideți să vedem cum stăm cu ordinea de zi și cu procedura. Așa cum am spus ieri, punctul, primul punct de discuție astăzi este, de fapt, punctul 13, care se leagă, de fapt, de punctul 19 și votul aferent. Bun, adoptarea amendamentelor respective. Comisia Consti a început să lucreze pe redactarea din nou a articolului 81 din regulament. Articolul respectiv definește condițiile de evaluare sau examinare de către Parlament a documentelor asupra cărora avem un aviz conform de emis. Dacă vă uitați pe regulamentul nostru al Parlamentului European, acolo se spune foarte clar că Texte ordinare legislative sunt uh, practic uh, piatra de temelie, dar mai există și alte proceduri aferente care decurg din această procedură uh, legislativă sau nelegislativă ordinară. În anumite cazuri când Parlamentul trebuie să se exprime, de pildă în cazul bugetului, sau atunci când Parlamentul nu este sesizat prin procedură, ci totuși poate să se exprime prin da sau nu. Așadar, raportul colegului Straskovski, ce face el? E bine, modifică această procedură de la, din regulament. Însă s-a dovedit că e vorba de un conflict de competențe între INTA și AFET, și Consti, într-un fel, a încercat să medieze acest uh, diferent prin intermediul regulamentului. Știți bine că Comisia INTA a fost foarte nemulțumită de ce a făcut Comisia Consti. Am mai spus la conferința președinților și nu odată cât de îngrijorată sunt eu în ce privește proiectul uh, pe masa de discuție la Comisia Constituțională, deoarece proiectul domnului Straskovski nu recunoștea în niciun moment comisiilor specializate posibilitatea de a interveni într-o astfel de procedură. De exemplu, când am discutat uh, acel acord T-tip transatlantic, vă amintiți, s-a pus atunci problema legată de luarea în calcul a normelor sociale în cadrul unui astfel de acord, lucruri care pe noi ne preocupă, bineînțeles. E bine, nu avem niciun cuvânt de spus. Și atunci eu am spus asta la conferința președinților. Și atunci când INTA, mai mult decât noi, uh, s-a, a fost și ea nemulțumită, iată ce s-a întâmplat. Iată de ce ne-am sesizat și noi pentru a reacționa la ce spune Comisia AFCO. Așa, din punctul de vedere al conținutului, împreună cu colegul Ceaba Ori de la PPE, zic eu că am ajuns la un acord foarte bun și eu sper că votul va reflecta acest lucru. Despre ce este vorba? Trei aspecte sunt demne de menționat. În primul rând, Comisia AFCO spune următorul lucru există un prim document pe marginea căruia Parlamentul se exprimă cu da sau nu și apoi o rezoluție pentru a clarifica această poziție, da sau nu. Raportorul la Comisia AFCO propusese ca recomandarea cu da sau nu să nu conțină considerente, ci numai aliniatele propriu-zise și apoi să există recomandarea. Și raportorul ar putea să prezinte și o expunere de motive, dar succint. Împreună cu colegul Ori am spus următoarele. Din punct de vedere juridic, această expunere de motive legată de recomandare să se aplice dreptul comun. Adică, dacă expunerea de motive nu reflectă votul comisiei, președintele acestei comisii se poate să ceară ca acest, această expunere de motive care nu se mai potrivește cu rezultatul votului să fie retrasă. Al doilea aspect foarte important și vreau să vă atrag atenția, deoarece poate că nu înțelegem cu toții despre ce este vorba, este următorul aspect. Comisia AFCO, dacă urmăm linia sa de gândire, ne va propune următoarele lucruri. Să se interzică, practic, uh, Parlamentului să, inter- să respingă un text care este, sub, este supus prin aviz conform sau să lasă lucrurile așa cum sunt. Și eu cred că este aici uh, vorba de un deficit sau de o negare a democrației, deoarece Parlamentul nu zice da, are totuși dreptul să spună nu. Iar astăzi Comisia AFCO nu ne mai permite asta, adică nu ne mai permite să spunem nu. Și am senzația că ni se spune cumva, ori spuneți da, ori lăsăm așa situația în suspans până ziceți da. Poate că e un pic caricatural ce spun eu, dar cam așa stau lucrurile, deci eu spun că această ambiguitate să fie, cât, să fie eliminată, pentru că ea nu este deloc uh, productivă și cred că Ceaba Ării are dreptate. Și cred că are dreptate împreună cu mine. Apoi, al treilea aspect. Condițiile în care comisia noastră poate să-și dea avizul într-o astfel de situație, e bine, este vorba de ultima parte, mai bine zis partea din mijloc a compromisului care vă este propus și asupra căruia ne-am înțeles cu domnul Ării. și mă bucur acest denunțământ. În sfârșit, amendamentul 7, pe care l-a propus tot colegul Uri, care mi se pare un amendament de înaltă ținută și care spune că rezoluția explicativă și motivată, care este votată în paralel cu recomandarea, trebuie să fie ceva care să sprijine și să lămurească mandatul de negociere. Raportorul, în versiunea sa inițială, proposese adică autorul amendamentului spusese inițial că această rezoluție să fie baza negocierilor cu Comisia, eu am propus un amendament oral care sper că va fi uh, acceptat și care este mai explicit și care spune că această rezoluție trebuie să fie fundamentul pentru un mandat al Comisiei, pentru că nu este mandatul însuși, ci este pur și simplu uh, un instrument care servește la consolidarea și lămurirea mandatului. În fine, poate că nu ați fi vrut să discutăm asta dimineața așa de vreme, dar asta este, sunt lucruri uh, de bucătărie internă pe care trebuie să le rezolvăm și să spunem exact ce ne doare. Nu știu, dacă doriți să interveniți, vă rog să o faceți. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamna președinte. Explicația dumneavoastră și activismul dumneavoastră mă umplu de mulțumire, pentru că îmi dau seama că capacitatea Parlamentului și acestei comisii, competența noastră, sunt susținute. Aș vrea să fac un comentariu aici la amendamentul 7 al grupului socialist, pentru că ceea ce doream noi era așa cum se face în procedurile ordinare, să putem uh, duce această problemă până la conferința președinților pentru a fi uh, comisia asociată pentru aviz. Pentru că ieri cu domnul comisar, doamna președinte am văzut multe probleme la articolul 7 din tratat, clauza orizontală pe care o avem uh, legată de chestiunile sociale, această clauză este uitată în mod sistematic de către comisie, așa că ar fi de dorit ca acele evenimente, și sunt multe astfel de evenimente unde sunt um, afectate chestiunile sociale, cel puțin să avem și noi un cuvânt de spus și aceasta într-un mod clar și coerent, așa cum arată regulamentul nostru. Mulțumesc! Da. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Așadar, un pic mai încolo vom uh, avea și un vot pe acest amendament de la Comisia AFCO. Trecem la punctul 14. Doamna Iezlovietska îl locuiește pe domnul Martin Kassler, care nu poate să fie prezent aici. E vorba de proiectul de aviz pe care deci, îl vom avea în discuție femeile migrante fără acte de identitate în UE. Madame Iezlovetska, vous avez la parole. Na Iezlovetska, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. Persoanele care uh, nu au documente de ședere, care să le permită o ședere legală, în țara de destinație, majoritatea acestor persoane, după o perioadă de timp, se confruntă cu dificultăți și se află într-o situație complicată, fără să aibă a, uh, permisul de lucru. Acești uh, migranți nedocumentați sunt practic victimele și rezultatul politicilor um, arbitrare în care imigranții intră fără niciun fel de control. Femeile uh, fără documente și copiilor sunt uh, victimele cele mai vulnerabile, în special cei care sunt supraviețuitorii violenței în familie și au nevoie de ajutor. Victimele se confruntă deseori cu deportări, cu abuzuri de tot felul și, prin urmare, le, li sunt încălcate drepturile fundamentale. Iată de ce avizul acesta arată cu claritate că atunci când femeile fără documente, în special femeile însărcinate, mame de copii sau minori, încearcă să aibă acces la justiție, poliție, sistemul de sănătate, practic ar trebui să ne centrăm pe problemă și nu pe statutul victimei. N-ar trebui să se împiedice accesul acelei femei la serviciile competente pentru a scăpa de abuzuri și de exploatare. Omenia trebuie să fie în centrul atitudinii noastre. Avizul acesta este un aviz uh, transmis uh, Comisiei FEM. Femeile care se află în situație nereglementară, fără acte, se confruntă cu dificultăți uh, în accesul la servicii sociale de bază, sănătate, educație, consiliere juridică și protecție în general. Avizul cere statelor membre și partenerilor sociali să rezolve problema acestor persoane, a femeilor fără acte, la locul de muncă și aceasta le va permite să-și exercite mai bine drepturile pentru a ajunge la standarde minime în ceea ce privește sancțiunile aplicate și măsuri la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe. Avizul cere să existe niște forme speciale de protecție a datelor pentru femeile fără acte, care sunt victime, pentru a se îndrepta către adăposturi de femei, servicii de counseling sau religioase se atrage atenția asupra situației femeilor fără acte care sunt însărcinate sau au copii. Acestea au nevoie de o protecție specială pentru viața copiilor încă nenăscuți și au dreptul la îngrijiri de sănătate și la un certificat de naștere pentru copiilor, în conformitate cu articolul 7 al Convenției ONU asupra drepturilor copilului. Sunt convinsă că Toată lumea este de acord la această comisie că trebuie să avem grijă de femeile care sunt victime și, în plus, fără acte. Domnul Kassler m-a rugat să vă atrag atenția că a încercat să introducă faptele cele mai importante și că e vorba și că rămâne deschis în continuare pentru a discuta alte elemente. Mulțumesc! Eh, merci beaucoup, Madame Mulțumesc foarte mult, doamna Iaconsari. Mulțumesc, doamna președinte. Se vorbește deseori de migranți ilegali dar o persoană în sine nu poate fi ilegală. Deci, din punct de vedere lingvistic, ar trebui să vorbim de persoane fără documente, nu de persoane ilegale. E o chestiune de actualitate aceasta, pentru că chiar în clipa asta, Criza economică europeană, care este una foarte gravă din punct de vedere social, îi afectează în primul rând pe migranții fără acte. Acestea sunt persoanele cele mai vulnerabile, cei care sunt maltratați și există astfel de cazuri în țările de jos și chiar în Finlanda unde femeile care se duc, de exemplu, la spitale, femei fără documente care trebuie să nască sau pentru alte probleme, ce credeți că se întâmplă? Acolo li se cer 500 de euro de garanție, chiar înainte de a fi primite în spital. Nu, asta nu înseamnă modelul social european, nu asta ne doream, de atât de ce trebuia să acționăm și acest aviz uh, este esențial pentru a arăta că partenerii sociali trebuie să reacționeze în ceea ce privește încadrarea în munca acestor femei și protejarea lor în general. Pentru mine, cel mai important este că în acest context Trebuie să reamintim Comisiei faptul că politica noastră în domeniul imigrației este foarte fragmentată, nu este destul de bine, destul de bine dezvoltată și comisia este cea care trebuie să treacă mai departe, să analizeze situația la fața locului și să vadă câte dificultăți au aceste femei. Avem nevoie deci de un adevărat pachet legislativ pe această temă. E important să repetăm această chestiune, să afirmăm din nou ceea ce s-a spus deja la plenară și acest lucru trebuie să se integreze în dezbaterea politică, pentru că criza economică lovește în primul rând aceste categorii vulnerabile și în special imigranții fără acte. Mulțumesc! Mulțumesc, nu știu dacă mai dorește să intervină cineva. Domnul Lambert. Doamna Lambert, mă scuzați. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului pentru acest aviz um, și pentru direcția pe care a dat-o. Îmi dau seama cât de greu e să spui uh, tot ce ai de spus um, într-un spațiu atât de scurt. Uh, nu știu dacă s-a făcut aici uh, legătura importantă cu Convenția um, Organizației Internaționale a Muncii și drepturile care sunt implicate acolo. Este o chestiune importantă pentru aceste persoane care deseori rămân fără pașapoarte, sunt confiscate și sunt practic prinse în capcana. Poate am putea spune mai multe și în legătură cu accesul la îngrijirile de sănătate. Doamna Sari a vorbit despre femeile însărcinate și politicile europene pe care le avem în acest domeniu al îngrijirilor de sănătate pentru femeile însărcinate și pentru nou-născuți. Știm că această această chestiune este esențială. Dar oricum, salut acest aviz și vom prezenta câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați uh, menționat această convenție a Organizației Internaționale a Muncii și ar fi bine să spunem că pe 5 septembrie a intrat în vigoare și cu toate acestea doar două state ale Uniunii Europene au ratificat această convenție până acum, Germania și Italia. Și în ciuda dificultăților cu care se confruntă guvernele noastre, cred că am putea lansa o invitație să ne mobilizăm forțele pentru a face presiune asupra guvernelor noastre, pentru că noi pentru această convenție am luptat foarte mult și iată, ea nu este încă ratificată de marea majoritate a statelor membre ale Uniunii. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, poate reprezent, reprezentanta comisiei. Vă rog, foarte pe scurt, pentru că vom începe votul. Doamna Aldovin, vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș vrea să adaug câteva elemente suplimentare în legătură cu cele două, trei puncte importante din avizul dumneavoastră. Directiva 2009-52, care se referă la standarde minime asupra sancțiunilor și măsurilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe, care a fost deja menționată, aș vrea să vă informez că, într-adevăr, evaluăm transpunerea acestei directive și implementarea sa, o evaluare care va fi terminată la anul. În ceea ce privește directiva 2011-36 asupra prevenirii și luptei împotriva traficului cu ființe umane și protejarea victimelor în statele membre, după cum știți, termenul de transpunere a expirat în aprilie, așa că acum ne aflăm de asemenea în proces de evaluare a transpunerii și raportul Comisiei va fi publicat în 2016. la punctul 5 asupra unei cercetări extinse care este cerută din partea Comisiei asupra situației acestor persoane în Europa. Aceasta este într-adevăr o chestiune importantă și ar fi bine să știm că, așa cum s-a anunțat și la alte comisii parlamentare, Comisia va lansa un studiu în legătură cu uh, relația între sex, gen și traficul cu ființe umane. Acest studiu va fi demarat foarte curând și sperăm ca în, într-un an sau doi să avem rezultatele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor. Bănuiesc că veți transmite aceste informații mai departe raportorului. Vă mulțumesc foarte mult atunci. Doamna Iaslovesca, sunteți de acord să procedăm așa? Foarte bine. Termenul de depunere a amendamentelor pe 14 octombrie la orele 12. Amendamentele vor fi analizate pe 5 noiembrie, compromisurile pe 25 noiembrie și pe 26, deci în ziua următoare vom avea votul. Comisia FEM se pronunță pe 16 decembrie. Am terminat, deci, cu acest punct de pe ordinea de zi. Doamna Omen Reuten, care trebuia să vină aici uh, să ne prezinte trialogul de ieri seară, n-a sosit încă aici, așa că vom amâna acest punct și trecem la voturi. Punctul 17 E vorba de raportul uh, doamnei Sari Esaia, modificarea directivelor 9258, 9285, 9433, 9824 și 2437 pentru alinierea acestora la regulamentul 1272 din 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Spune de motive 5, compromisul B, aceleași două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Și acum spune de motive 7, 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 este caduc, deci trecem acum la votul, vot cu apel nominal pentru raportul modificat și mai lipsește un vot aici. Nu, două. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri, deci se adoptă. Și acum nu, 34 pentru, mă scuzați, spune președinta, dar n-am terminat încă. Trebuie să verificăm dacă negocierea a fost dusă bine până la capăt. Și acum votăm proiectul rezoluției legislative. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 35 de voturi pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri. Și acum verificăm să vedem dacă dorim un mandat de negociere pentru raportor și echipa de negociere. Vă reamintesc care este alcătuirea acestei echipe. Doamna Sar Esaia, raportor, domnul Christensen din partea socialiștilor, Marian Harkin din partea grupului liberal, Karim Adeli din partea verzilor și doamna McIntyre din partea ECR. Și eu voi conduce această echipă de negociere. Vă reamintesc că pentru a avea un mandat de negociere pe baza rezoluției legislative așa cum a fost modificată, avem nevoie de minim 25 de voturi pentru. Deci votăm acum vot cu apel nominal. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 36 de voturi pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări, doamna raportor! Alors, euh, nous devrions en principe voter le point 18. Ar trebui să trecem acum, în mod normal, la punctul 18, dar, uh, în ciuda tuturor regulilor, doamna Papadopulo mi-a cerut să votăm acum raportul dânsei. Nu știu dacă sunt obiecții din sală sau nu. Nimeni nu are obiecții atunci vă mulțumesc în numele său și trecem la punctul 24, dar vă reamintesc că adoptarea ordinii de zi se face în prima zi a ședinței noastre și că în timpul lucrărilor nu se mai pot face modificări. La punctul 24, proiectul de aviz al doamnei Antigoni Papadopulo aviz pentru Comisia LIBE, referitor la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper. E vorba de reformare a directivei. Articolul 1, A, amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 este inadmisibil, deci trecem la articolul 3.f, compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 3, punctul G, 96, al doamnei Jean Lambert, Malika Benarabatu, pentru,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 Toată lumea a votat, s-a închis votul. 19 voturi pentru și 20 împotrivă, se respinge. Articolul 4, alineatul 2, 102, 103 și 36, identice, se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 6.f, amendamentul 37, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105, Jean Lambert, Malika Benarabatu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 6.f9, amendamentul 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 109 inadmisibil și acum compromisul M pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică la amendamentul 47. Le vot est ouvert. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 16 pentru 22 împotrivă, într-adevăr se respinge. 48 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alineatul 1, subalineatul 1, punctul B, două amendamente 112-113, identice, se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul O, prezentat de trei grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 inadmisibil, 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul se adoptă. Articolul 12, alineatul 2, amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, deci votăm compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 119 um, și 120, identice, se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu? Se cere verificare electronică. Foarte bine, la 119 și 120 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Șaptesprezece pentru, 19 împotrivă. Stați. 19 la 19, dar oricum rezultatul e la fel, înseamnă că se respinge. Și într-adevăr trebuie să verificăm. Pur. 121 se resea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 124 de Jean Lambert și Malika Benarabatu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 14, punctul A, amendamentul 57 al raportării pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 125 de Sari Esaia pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar vom verifica. Începem verificarea electronică a amendamentului 125. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 20 împotrivă, nu se adoptă, se respinge. Articolul 14.c, compromisul R de la Socialist și PPE. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri Vom verifica amendamentul 60. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 15 pentru, 24 împotrivă, 0 abțineri. Se respinge. 128 de sarie Saia, 500 pentru, împotri, pen, împotriva, abțineri. Se adoptă. 61. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62-63 nu sunt admisibile. 121 pentru, în 129 pentru, împotriva, vom verifica, vom verifica 129, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132, 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm amendamentul 132 al lui Sarie Saia. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotrivă, nu se adoptă. 133 al Nadiei Hirsch. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, Vom verifica electronic amendamentul 133. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 134. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 135 de Jean Lambert, cine este pentru, împotriva, abțineri, vom verifica 135. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 136 de Jean Lambert, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai întâi vom vota compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Trecem la 65 de Antigoni Papadopoulou. Amen. Compromisul S. Vom verifica compromisul S, spune doamna președintă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Prin urmare, trecem la articolul 23, alineatul 3, compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 146. Cine este pentru? 146, așadar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 147 cade, este caduc. pentru că a fost acoperit 244 care la compromisul U. Raportarea este de acord. Trecem la 69, inadmisibil. Trecem la votarea în bloc, articolul 25, amendamentele 148 până la 151 ale lui Jean Lambert. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Sunt respinse. Așadar, articolul 25 nu va fi modificat. 152. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru? 152. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 153. Vom verifica electronic 152. Să deschis votul. A votat toată lumea? Amendamentul 152. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotriva. Se adoptă. Amendamentele 71, 70 nu sunt admisibile, așadar trecem la articolul 26, partea introductivă a alineatului 2, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem și la 156 a domnului pentru împotriva. Cred că se adoptă, însă vom verifica. 155. A votat toată lumea? S-a închis votul. 20 la 19. Este foarte amuzantă această majoritate. 74. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 75. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la articolul 31, alinatul 1, 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 158 pentru, împotrivă. 158 așadar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentele acum, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, prezentat de socialiști și de PPE, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 al raportare pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu votăm la amendamentul 79, apoi amendamentul 80. Putem vota amendamentul 80 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 9, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 12. Vom verifica electronic amendamentul 11. A votat toată lumea, am închis votul. Douăzeci Mm, se respinge într-adevăr. Amendamentul 12. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 84. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 85. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 87. Amendamentul 87 al Nadiei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Avem compromisul D, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16, raportare pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Să deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Am vorbit despre 17, așa că trecem la 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se dorește o verificare pentru 92 la considerentul 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, se respinge, fără nicio abținere. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom vota avizul prin vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 8 împotrivă, 0 abțineri. O felicităm pe raportoarea noastră. Trecem la punctul 18, raportului Adam Coșa. Este vorba despre un proiect de aviz pentru Comisia Libe. Nu, de fapt, spune doamna președinte, noi suntem Comisia de Fond ci este vorba de crearea unui cadru general în, favo- în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Și vom primi un aviz de la Comisia Libe Alineatul 1, amendamentul 17. Pentru, împotriva, abțineri. Nu este foarte clar. Amendamentul 17 s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Apoi 18 de Minodora Clive, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 de minadora cliveti, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 cu un amendament oral al Doamne Schröter. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la liber 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vom verifica alineatul 2 de la Libe. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul electronic? 20 pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Aleatul 4 de la Libe, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar dacă doriți să verificăm, nu se adoptă. Vom verifica amendamentul 27 al doamnei Schroeter. Să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă. E bine, nu se adoptă. Se respinge. Trecem la compromisul D prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 29. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Vom verifica electronic. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 pentru, 16 împotrivă. În mod clar se adoptă. Alinatul 12 de la Libe, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 al minodorei Clivity, cine este pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Amendamentul 30, s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 la 20 se respinge. Amendamentul 31. Avem un amendament oral. Cât sunt cei care resping amendamentul oral? Trei persoane se opun amendamentului oral. Nu se adoptă amendamentul oral. Amendamentul 31 al, min al minodorii Clivity, fără amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 31 se adoptă. 32, cu un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Se pare că nu, așa dar. Îl supun votului sub forma aceasta. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 al minutului Clivite, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 al lui Laslo Șurian, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 38. Există un amendament oral al doamnei Cliveti. Se opune cineva? Domnul Coșa? Aveți cuvântul? Da, mergem un pic cam repede cu votul. Aș dori să retrag 35 -ul. Nu putem vota la 35. Pentru că autoarea l-a retras. Domnule raportor, trebuie să vă spun că nu am uh, supus votului 35, deoarece a fost uh, retras. Ca să accelerăm un pic ritmul, nu l-am mai menționat, dar trebuie să spun că 35 și 37 au fost retrase și din această cauză nu le-am supus votului. Așadar, Întrebarea care spune acum este dacă se opune cineva amendamentului oral la amendamentul 38. Se opune cineva acestui amendament, așadar îl supun votului. în numele grupului meu. Sunt împotrivă în numele grupului meu. Sunt împotriva amend- amendamentului oral în numele grupului. Cade amendamentul oral, așadar votăm amendamentul 38 în versiunea inițială. Cine este pentru amendamentul 38? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Verificăm amendamentul 38. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 15 pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri. Nu se adoptă 38. 39 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 a lui Daniel van der Stup. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 42 al lui Laszlo Șurian, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 43 al lui Adam Coșa, Vom verifica 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 22 pentru, 16 împotrivă. Aveți dreptate, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44. Cu amendament oral din partea raportorului. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu? Atunci supun votul amendamentul 44 modificat prin amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la alineatul 13, compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 17 împotrivă, compromisul E se adoptă. Trecem la compromisul F, prezentările de două grupuri, cine este pentru, Împotrivă. Cine este pentru compromisul F? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 47 al lui Laslo Șurian. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 al raportului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la Libe 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la libe 5, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 6, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 13, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 16, compromisul G prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la libe 3, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 de Minodora Cliveti, cu un amendament oral. Se opune cineva? Cine este pentru? Dar nu chiar în mijlocul votului, spune doamna președintă. Domnul raportor, aveți cuvântul. Mă opun amendamentului oral de la 50. Reîncepem votul la amendamentul 50. Se supune votului fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Verificare la amendamentul 50. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 3. Trecem la 51. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Liber 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Liber 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Îmi lipsește o pagină, spune doamna președintă. Mm, foarte amestecate paginile. Trecem la libe 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 52 al lui Adam Coșa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 53 al menotării Clivety cu un amendament oral din partea raportorului. Să opune cineva acestui amendament oral? Dacă nu, atunci supun amendamentul votului astfel modificat. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 54 și 55 sunt caduce, așadar trecem la o parte mai complicată, referințele. Mm, mi se pare foarte dură formularea. A transformat tot acest lucru și a propus următorul lucru. Un vot pe părți, în primul rând. Prima parte a textului. Aici scrie în engleză having regard to article 1 Deci se elimină cuvintele which is a universal human right, care sunt care este un drept um, uh, al omului universal. Sunt în favoarea acestui amendament oral, spune doamna președintă. Care este problema la această referință? Ea nu poate să conțină evaluări sau uh, alte asemenea chestiuni trebuie să facă referiri la texte legislative. De aceea trebuie să înlăturăm această sintagmă. Această sintagmă reprezintă, de fapt, o evaluare din partea raportorului. Supun votului prima parte a amendamentului 1 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, partea a doua. Și aici avem un amendament oral al raportorului. Și aici este vorba de ceva considerente de fond. Cine este pentru a doua parte? Să opune cineva amendamentului oral? Amendamentul oral nu se adoptă. Prin urmare, tot restul nu este admisibil. Supun votului amendamentul 2 al lui Siri Ovir. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, al Elizabetei Schroeder a fost retras. Trecem la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Almentul 5 al de Clivity, ce este pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Verificăm elementul 5. S-a deschis votul. Euh, S-a închis votul. Avem așadar 21 pentru, 17 împotrivă. Amendamentul se adoptă, amendamentul 5 adică. Putem trece la votarea amendamentului 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7 al doamnei Schröter este caduc, la fel ca și 8, 9 și 10. Trecem la considerentul G11. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Vom verifica amendamentul 11. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă, se respinge. S-a retras 12-le, așa că trecem la considerentul H, amendamentul 13, nu-l vom vota, așadar trecem la 14 lui Ceaba Eri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerăm, Um, vom trece acum la votul final asupra raportului. Înainte de votul final, doriți să interveniți? Doamna Cliveti. Um, Având în vedere faptul că uh, felul în care am uh, uh au, au ajuns practic uh, să fie votate astăzi amendamente, mai ales cele în care uh, au fost convenite împreună cu raportorul amendamente orale despre care știam că vor fi susținute. Uh, lucrurile s-au schimbat într-un mod uh, substanțial în, uh, astăzi în, în felul în care s-a votat. Uh, Ehm, grupul socialist a decis să nu susțină uh, această, uh, acest raport și explicația este, simțim nevoia să o dăm, pentru că este vorba de un raport extrem de important uh, în care au fost făcute foarte multe amendamente, în care am încercat într-un timp scurt să fim cât se poate deschiși dar uh, a fi, având în vedere toate aceste împrejurări, uh, cu regret uh, o spunem că nu vom susține și vom vota împotrivă. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote Mulțumesc. Mai sunt alte explicații înainte de vot? Se pare că nu. Foarte bine. Votăm raportul Coșa. Votul s-a deschis pe cale electronică. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat. 17 pentru, 19 împotriva. Mm, fără abțineri, votul nu, uh, raportul nu se adoptă, deci nu... Nu, spune președinta. donc nous n'avons pas euh, adopté euh, le rapport d'initiative de Adam Cosa. Deci nu am adoptat raportul privind condițiile de punere în aplicare a directivei 2000 a Consiliului cât privește cadrul general în favoarea egalității de tratament uh, în legătură cu încadrarea muncă și ocuparea forței de muncă. De bună seară, de, seamă dau cuvântul raportorului dacă dorește să vorbească. Mulțumesc! Köszönöm szépen a szót! Ez a fejlemény meglepő volt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt uh, surprins de evoluția aceasta. Ieri, la discuții, am fost chiar uh, mulțumiți de cooperarea de care s-a dat dovadă. Însă, iată ce ne spun socialiștii Uh, bine, nu este important uh, ce, ce facem noi aici, ci important este mesajul care este transmis de Parlament. Socialiștii, stânga trebuie să susțină, adică să poartă răspunderea acestui vot împotriva discriminării. Alejandro Cercas. Mm. Gracias, señora presidenta. La verdad es que estábamos eh, dispuestos. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Mm. raportul domnului Coșa și votul aferent arată că, într-adevăr, suntem îngrijorați de discriminare și nu contrariul. toată lumea știe că atunci când faci un raport trebuie să vorbești cu celelalte grupuri Ehm, și să lucrezi în mod transparent, în spirit de compromis cu celelalte grupuri. Nu poți așa, dintr-o dată, să faci uh, pași înapoi pe baza unor compromisuri la care s-a ajuns și să faci asta fără niciun fel de justificări. Pur și simplu vreau să vă spun că noi suntem extrem de deschiși în general la amendamente, dar la un moment dat uh, trebuie să spui stop, nu poți să faci așa ceva cu amendamentele, să te joci. Doamna Schröter de la Verzi. Da, având în vedere procedura, adică în ce privește procedura întâi? Raportul din proprie inițiativă dorea să creeze un bold către comisie. Deci vorbim de o inițiativă a Parlamentului care, practic, a eșuat. Asta nu o să împiedice niciun fel Comisia Europeană să vină cu propriul său raport, pe marginea căruia ne vom exprima, bineînțeles, și vom face un fel de raport al nostru, ca de obicei. Nu s-a întâmplat nimic grag, grav uh, și la plenar uh, avem această posibilitate de a interpela Comisia, în sfârșit, pe fond acum. Ieri uh, m-am exprimat cu prudență, aș repeta și astăzi linia mea de gândire. Uh, eu cred că negocierile nu s-au derulat uh, așa cum trebuie. Anumite puncte de vedere ale grupurilor nu au fost luate în calcul așa cum trebuie. La un moment dat, uh, anumite grupuri uh, au propus niște lucruri care au fost respinse fără drept de apel. am mai spus-o și ieri. Nici ieri nu eram siguri că o să, să susprijinim acest raport, dar cum votul de astăzi cumva ne-a confirmat temerile, nu putem să uh, ne aducem sprijinul pur și simplu și asta este bine pentru că acest raport nu este deloc el echilibrat și este foarte clar că discriminarea, discriminările n-au fost tratate pe picior de egalitate. Mulțumesc foarte mult. Alte grupuri doriți să ne explicați uh, votul? Da, uh, din păcate, comisia noastră nu poate să ia o poziție în acest moment, așa cum își dorise, așa cum coordonatorii și-o doriseră, astfel încât uh, să ne prevalăm de un astfel de drept de inițiativă, de grabord de inițiativă, care să ne permită cumva să fim în avangarda Acest subiect. Din păcate, nu, nu este cazul. Uh, și iată, asta arată încă o dată ce important este munca de echipă și ce bine este că atunci când ne putem să ne punem de acord, fiecare va trage concluziile sale. Deci fiecare <laughs> va trage propriile concluzii. Trecem la punctul 19 acum. Se referă acesta la contribuția noastră cât privește modificarea articolului 81 din regulamentul nostru de procedură, deci al Parlamentului European. La 81.1.1 avem un compromis A, prezentat de două grupuri. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Articolul 81.1 2. Amendamentul 5, Ceaba Ării, pentru, împotriva, abțineri. Cine este pentru, încă o dată? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 6, pentru, verificăm la 5. Votul s-a deschis. Mulțumesc. 20 pentru, 14 împotriva 8 Da, se adoptă, aveți dreptate. 6 compatibil pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Subaliniatul 3, amendamentul 7. I-am propus domnului Ări un amendament oral acceptat uh, de dânsul. Uh, amendamentul ăsta modificat îl supun la vot pentru împotriva abțineri. Se adoptă. După aceea, liniatul 1, subliniatul 3, a 8 de la Cercas. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest vot și acum trecem la punctul 20. Vom vota Raportul din inițiativă a domnului uh, Boulon. Nu, proiect de aviz, se corectează doamna președinte, a lui Filip uh, Boulon, pe fond Comisia ITRE, în ce privește reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității. La 1, amendamentul 1, Benion, pentru împotriva abțineri, respins. Compromisul A, prezentat de trei grupuri, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După aceea, amendamentul 6 de la liniatul 1 al raportorului pentru împotriva abțineri, se adoptă. 7 a lui Darden pentru împotriva abțineri se adoptă. 8. Iuda Steinruck pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. După aceea, amendamentul 9 al aceleiași autoare pentru, împotriva, abțineri, respins. Aliatul 2, compromisul B, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliatul 2, amendamentul 17, în două părți. Supun la vot prima parte a amendamentului Frederic Darden, fără cuvântul massively. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea cuvântului massively? Pentru împotriva abțineri se adoptă în mod masiv. Amendamentul 18, Sarie Saia. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 a aceleiași autor pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 3, compromisul C de la 3 grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi uh, amendamentul 24, Bulon pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26, Birgit Sipel pentru abțineri Cred că e este respins, dar o să verificăm la 26 zile. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votul s-a închis. 18 pentru... ce împotrivă, nu se adoptă. Amendamentul 27, Carima Delina, Deli, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, 20, doriți să verificăm la 27? Vă rog, votul s-a deschis. 27 al doamnei Carima Deli. Votul s-a deschis, toată lumea a votat, votul s-a închis. 17 pentru, 17 împotrivă, două abțineri. Nu se adoptă. Trebuie să verificăm. E absolut necesar în această dimineață. Amendamentul 28, Birgit Zippel. Regner și Darden, 28, 29, 30 identice. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 18 pentru, 11 împotrivă, fără majoritate, deci nu se poate adopta. Apoi, supunem la vot 31, Esaia, pentru, împotrivă, abțineri, nu avem majoritate, sau poate că da, trebuie să verificăm. La 31, votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Nouăsprezece pentru, 17 împotriva, se adoptă. Apoi 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. 33. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 34. Bulon. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 35. Tot bulon. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Liniatul 6, compromisul Z al uh, celor patru grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. După aceea, 39 Darden pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să supunem restul amendamentelor în bloc? Da de la 39 până la 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot electronic pe tot avizul în ansamblul său, așadar votul s-a deschis, toată lumea a votat? Votul s-a închis. 33 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări pentru domnul raportor. Și ajungem acum la punctul 21. Votul proiectului de aviz privitor aviz pentru Comisia Jurii cât privește delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie, adică mai pe scurt, e vorba de comitologie. Amendamentul 1 plus amendament oral al uh, raportoarei. O modificare lingvistică, deci nu, nu trebuie să-l uh, votăm separat, astfel că votăm la 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 3, compromisul A, prezentat de două grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi, tot la liniatul 3, amendamentul 6 al doamnei Hirsch pentru, împotriva abțineri se adoptă. Liniatul 4, amendamentul 7, 7 ceaba îrii pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm așadar amendamentul 7. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 17 pentru, 18 împotrivă, o abținere este respins. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 9, Hirsch pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. 20 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Acum tot avizul îl vom vota. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 33 pentru, două voturi împotrivă, abținere. Se adoptă. ajuns la punctul 22. Este vorba de votul asupra proiectului de aviz al doamnei Zipel pentru Comisia ITRE. E vorba de raportul Proust, um, raport de inițiativă în ce privește planul de acțiune pentru industria autofeicolor, puternică, competitivă și durabilă, sustenabilă în Europa Adică Cars 2020. Compromisul uh, a prezentat de patru grupuri. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi trecem amendamentul 1 al doamnei Cornelisen de adăugire. Dar nu votăm numai, de, eh, votăm numai partea a doua de la amendamentul 1. Cine este pentru a doua parte a amendamentului 1 al doamnei Cornelisen? Pentru împotriva abțineri hmm, s-a cam moleșit lumea. Verificăm. Votul s-a deschis. Nu, prima parte este caducă, spune doamna președinte. Votăm deci partea a doua de la amendamentul 1 Cornelison și votăm prin vot electronic. La partea a doua de la amendamentul 1, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 17 pentru, 19 împotrivă, e respins. Apoi, amendamentul 4 Sipen. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, doamna Lope Fontanie. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6, 7, 8 în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Lope Fontanie. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Benion și Debacher. De ștergere. Pentru împotriva abțineri respins. Acum supun la vot compromisul C. Patru grupuri au prezentat compromisul C pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Inclusiv de cei care nu erau de acord Amendamentul 19, uh, McIntyre, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 21. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E, prezentat de patru grupuri pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, 26. Birgit Zippel pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi, aliniatul 5, 27, Esaia pentru, împotrivă, abțineri, respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi... Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi 34 McIntyre pentru împotriva abțineri. Verificăm. Amendamentul 34. Am deschis votul. Votul s-a închis. 20 pentru, 17 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Après le paragraphe 8, amendement 39 de Evelyne Regner et Birgit Sipel, qui est pour, contre, abstention. 38 se adoptă. 40, zic pal, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 41, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42, handel pentru împotrivă, verificăm, la 42, votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Șaptesprezece pentru, 19 împotrivă, 0 abțineri. Nu se adoptă. 43 pentru împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru împotrivă, abțineri, respins. Tot avizul. Acum îl vom vota pe cale electronică. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 34 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări, doamnei raportor! Trecem acum la ultimul vot al dimineții. Ah, mă scuzați. Pardon, pardon, pardon. Donc, nous venons à notre avant-dernier vote. Penultimul vot, așadar. 23. Punctul de pe ordinea de zi, propunerea de aviz al doamnei Castex în vederea Econ. Raportorul este Tremosa sens. Raport de inițiativă în ce privește raportul anual în domeniul concurenței. Apoi, amendamentul 11 al doamnei Castex pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, patru grupuri l-au prezentat, pentru împotriva abțineri se adoptă. 12. Pentru împotriva abțineri verificăm. La 12 votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Okay. Mulțumesc. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri respins. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C, prezentat de patru grupuri, pentru împotrivă, se adoptă. Compromisul D, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 bulon Pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 al doilea raportor pentru împotriva abțineri. Vom verifica. 23. Deschidem votul. Votul s-a închis acum. 19 pentru, 18 împotrivă, se adoptă la diferență de un vot. Compromisul E pentru împotriva adopt 25 uh, al domnului Boulon pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă 30, Beniu, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 31, al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri verificăm la 31, totul s-a deschis, toată lumea a votat, votul s-a închis. 18 pentru, 19 împotrivă, respins Compromisul G. Prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi, 36. Cornelisen pentru. Împotriva. Abțineri. Vom verifica la 36. Votul s-a deschis, votul s-a închis acum. 17 pentru, 20 împotriva, respins. 37 sercați pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H, prezentat de patru grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi 6. Costello, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A, compromisul A, pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 4, caza Domnul David Caza a depus amendamentul 4. Cine este pentru împotrivă abțineri? Se respinge 5 al doamnei raportor. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 6 Caza pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și 7 a fost retras. Acum votăm tot votul pe cale electronică, tot raportul. Ah, votul s-a închis acum. 34 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamnei raportor! Și îi urăm mult succes pentru a impune aceste lucruri la Comisia Econ. Doamna Bauer, doriți să interveniți? E momentul în care vom supune la vot Punctul 25 de pe ordinea de zi, proiectul dumneavoastră de aviz pe care ne-l propuneți în numele Comisiei uh, socii pentru Comisia Emplă. Doamna Iaroca este raportor. Raport de inițiativă în ceea ce privește chestiunile de gen în cadrul european pentru strategia națională de integrare a romilor. Doamna raportor, aveți cuvântul. Thank you so much. Mulțumesc. Așa cum v-am promis ieri, atunci când am analizat compromisurile, am încercat să găsim soluțiile cele mai potrivite în ceea ce privește redactarea textului de compromis și aceasta până în ultimul minut. Din păcate însă, am primit foarte puțin feedback în ceea ce privește compromisul B, A deci ultima verificare am făcut-o abia azi dimineață. Așa că aș vrea să vă rog să accepti, acceptați explicația mea, pentru că am schimbat BA și am introdus cuvintele pe care aș vrea să le citesc. Sorry. If you're going to read something, just tell us where we are. Vă rog, Spuneți-ne întâi uh, unde ne aflăm, la care compromis și așa mai departe. Da, la compromisul C este o adăugare după cuvântul uh, excluziune socială. Am luat de la B a următoarele cuvinte pe care le citez. Uh, it comes, uh... Asta a intrat la al patrulea rând. That increasing teacher knowledge of Roma culture helps to reduce exclusion. This is... Iată o schimbare pe care am făcut-o. Și sunt convinsă că poate fi acceptată. La compromisul A am schimbat redactarea un pic pentru a avea în loc de o atitudine negativă una pozitivă la al treilea rând. Vorbim despre o mai bună uh, ocupare, ocupare de plină, o rată a ocupării ridicată în loc de scăzută și lupta împotriva discriminării. Deci, uh, pentru a cere să se ia măsuri în acest sens. Îmi pare rău că a fost o schimbare de ultima oră, nu este ce facem în mod obișnuit, dar nu aveam altă posibilitate pentru că primul feedback pe care l-am primit a fost abia la miezul nopții. Mulțumesc! Da, asta este o ședință a inovațiilor, nu? Am avut o ordine de zi care a fost schimbată în mijlocul votului, după aceea am răspuns un raport de inițiativă și acum modificăm compromisuri uh, în momentul votului. Da, nu știu încotro ne îndreptăm. Nu știu dacă mai aveți nevoie de clarificări la uh, acest moment în legătură cu aceste amendamente de compromis sau e destul de clar. Doamna Harkin. Și în legătură cu modificările raportorului, da, o clarificare uh, pentru doamna Bauer. La compromisul A, ați spus cumva că înlocuim poor în engleză în, afa, în, uh, în fața cuvântului um, ocupar, de ocupare. Deci înlocuim cuvântul uh, scăzut cu ridicat. Asta ați vrut să spuneți? Da, dacă îmi permiteți. Da, poor employability. Acesta este termenul redactat aici. Este o categorie care a fost repetată la al treilea rând și acolo, la al treilea rând, o schimbăm și vorbim despre o mai bună ocupare și una mai ridicată. Deci e doar o schimbare la al treilea rând. Poate că ar trebui să citim aici textul pe care vrea să-l voteze raportorul. Discutăm despre amendamentul A. Any change for two, four, five. Deci, uh, după subliniază că această ocupare scăzută, după aceea avem câteva rânduri, șase rânduri, fără nicio schimbare. Și după aceea, issue and that therefore addressing better employability, higher employment rate, and combating discrimination both at school and on the labor market și așa mai departe. Și restul rămâne neschimbat. Toată lumea e mulțumită cu acest text. Pentru mine pare a fi în regulă. Și pentru că e vorba de inovații legislative, din nou, uh, poate că ar trebui să facem așa ca raportorul să fie mulțumit. Acum, amendamentul C. Să vedem ce se întâmplă aici. Luați textul în față. La amendamentul C am avea Primele șase rânduri ar rămâne neschimbate și după aceea am avea până la excluziune și după aceea am adăuga că se observă că educația crescută pentru uh, romi duce la evitarea excluziunii și revenim la statele membre așa cum era redactat textul inițial. Mai e nevoie de o clarificare și aici sau nu? E destul de clar. Foarte bine. Dacă raportoarea e mulțumită, pentru că, într-adevăr, am uh, acordat derogare față de toate regulile noastre, așa că vom putea trece la vot. Da, vă rog, să nu reprezint asta o, un caz de jurisprudență, pentru că altfel lucrările noastre în ședință vor deveni imposibile și toată lumea va cere să mute la altă comisie. Acum, votul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, pentru, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, modificat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 9. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. pentru, 18 împotrivă și 0 abțineri. Se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, doamna Cliveti, cu amendament oral. Există obiecții față de amendamentul oral? Nu. Atunci îl votăm pentru, împotrivă, abțineri. Vom face și aici o verificare electronică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 18 la 18 cu 0 abțineri se respinge. Vă rog, uh, funcționarii, dacă ar face comentariile în afara salii, ar fi mult mai plăcut pentru noi, ca să continuăm cu votul. Domnule Ri, de la începutul votului tot adau câte două voturi în plus acolo unde mi se pare mie. Nu, era o glumă. La votul socialiștilor. Pentru că socialiștii sunt cei care n-au cărțile de vot. Amendamentul 12 pentru... Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 cu amendament oral nu există obiecții, atunci votăm amendamentul modificat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru,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 19 voturi pentru, 16 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Compromisul C, 4 grupuri. Deci, repet, compromisul C, așa cum a fost uh, modificat de doamna Bauer. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D, prezentat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, doamna Cliveti, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 31, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 17 pentru, 19 împotrivă, 0 abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33, doamna Criveti. Nu, facem întâi o verificare la 32, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Iată o inversare a majorității. Mulțumesc pentru verificare. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare și aici, la amendamentul 33. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 19 la 17 se adoptă cu aceeași majoritate. Acum, aliniatul 6, compromisul E, prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, compromisul F, prezentat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, compromisul G, patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, compromisul H, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54, Sari Isaia, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 17 se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, nu, mă scuzați, spune președinte, acesta este caduc. Trecem la 59, Kinga Gonț, pentru, nu. Vot în bloc 59, 60, 61, 62, 63, 64 și 65. Nu sunt obiecții, deci uh, ansamblul acestor amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de aviz modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicităm raportoarea. Nous en avons terminé avec... Euh, Am terminat cu voturile. Și acum, la punctul 19, nu, mă scuzați, spune președinte. Punctul 16, pe care îl lăsasem deoparte, acum dau cuvântul raportorului, doamna Ria Omenreuten, pentru a ne explica ce s-a întâmplat uh, la trialogul de ieri în cadrul negocierii cu Consiliul pentru îmbunătățirea transferabilității drepturilor la pensiune suplimentară. Și aș vrea să-i rog pe cei care doresc să părăsească sala sau să facă comentarii pe marginea votului să o facă în liniște. Vă rog, doamna raportor. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc uh, și uh, vreau să mulțumesc și prezenței lui Frederic, uh, care a fost prezent acolo la, și la ședințele tehnice pe care le-am avut de asemenea. Acesta a fost un lucru pozitiv și întotdeauna e bine să fii susținut și de altcineva. Doamna președintă, Comisia Uh, dorește să facă progrese la această directivă și, de fapt, uh, a acceptat lucruri care nu se aflau în propunerea inițială. Al doilea comentariu pe care l-aș face este că marjele de manevră sunt foarte, foarte reduse. Am avut un acord la sfârșitul zilei doar acceptând o discriminare față de imigranți, față de situația cetățenilor naționale. Și aceasta este situația de fapt. Bineînțeles, dorim să eliminăm această discriminare și în cursul dezbaterilor noastre eram conștienți de faptul că textul prezentat de consilierii juridici Um, din partea noastră nu aveam un text, pe când din partea Consiliului exista un text pregătit. Deci cred că ar trebui să facem progrese aici. Acum, uh, în legătură cu cei 3 ani și cei 21 de ani, noi dorim în continuare să avem cei trei ani și ținând cont de faptul că întâlnirile sunt publice, ședințele sunt publice, aceasta rămâne poziția noastră în continuare. Nu știu dacă vom face alte progrese, pentru că avem și alte probleme cu care să ne confruntăm. Și de altfel, în uh, dezbaterea pe care am avut-o, am avut -o, ne-am dat seama că există mai multe dificultăți cu care ne confruntăm. Și aici vorba de o problemă de definiție, în primul rând. Nu am textul aici în față, dar întrebarea care se pune este ce înseamnă un lucrător mobil. Pentru că sunt multe lucruri implicite în spatele acestui concept. E vorba de o persoană care lucrează în altă țară și așa mai departe. Dar există și problema acelui termen de 2 ani. Un lucru pe care l-am discutat la întâlnirea tehnică. Am întrebat și comisia ne-a răspuns ce înseamnă exact această perioadă de 2 ani. E un lucru foarte bun pentru lucrători, pentru femei și bărbați, dar această perioadă de 2 ani ar trebui să fie eliminată. Pentru că aceasta impune restricții asupra lucrătorilor imigranți, dar are legătură și cu alte chestiuni. Asta înseamnă, de exemplu, că autoritățile germane pot ancheta cazuri în care, de exemplu, un francez lucrează trei ani în Germania, atunci ar intra sub această definiție și ar deveni un astfel de lucrător. Dacă însă aceste persoane părăsesc Germania, autoritățile germane trebuie să ancheteze, să vadă ce s-a întâmplat după această perioadă de doi ani. Și cred că acest lucru nu poate fi acceptat. Aceasta ar duce la uh, o foarte mare povară birocratică și nu pot să înțeleg în niciun fel Poate că e vorba aici de sistemul german și experții nemți ne-ar putea ajuta să înțelegem, dar trebuie eliminat. Și există și o altă chestiune delicată unde poate vom face câteva progrese. E vorba de acumularea drepturilor. drepturilor acumulate în timpul uh, contractelor de muncă. Pentru că orice lucrător ar putea spune că după trei ani de muncă ar dori să primească o plată. Și ă, asta înseamnă că nu își pot uh, transfera acele drepturi în altă țară. E un lucru pe care Mm, noi nu ne-l dorim și ar trebui ca plățile făcute să aibă o limită maximă. Aceasta ar însemna practic tratament egal pentru toată lumea. Dar avem nevoie de o perioadă mai lungă și nu dorim ca uh, oamenii să utilizeze acești bani pentru a cumpăra alte lucruri. Atunci când e vorba, bineînțeles, de uh, fondurile europene până la urmă. Deci, iată principalele probleme cu care ne-am confruntat la această întâlnire. Și ultimul punct pe care vi l-am descris uh, va fi pe ordinea noastră de zi data viitoare, la următoarea ședință. Foarte pe scurt, pentru că cred că RIA a prezentat foarte bine poziția comună pe care o avem, să încercăm să evităm discriminarea, asta va fi foarte dificil, să schimbăm părerea Consiliului în ceea ce privește termenul de trei ani. Cred că este o chestiune importantă, dar nu am simțit acolo care exista prea mare deschidere și flexibilitate. Dar există o altă problemă importantă, unde marja de manevră este mai mare, este vorba de acea perioadă de doi ani de aplicare a acestei directive, după care trecem în afara domeniului de aplicare a directivei. Și mai există și acel element de favorizare a transferului, deci a transferabilității dreptului la pensie decât plata directă a acestor drepturi. Cred că putem face progrese și avem deja elemente pe care le-am obținut în cadrul negocierii. Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, atunci vă dorim succes um, echipei de negociere. Am terminat deci cu punctul 16 și acum trecem la punctul 26. E vorba de un proiect de raport al doamnei Jutta Steinruck inspecții eficiente în domeniul muncii ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa. E vorba de un raport pe marginea căruia pe 18 septembrie am organizat de altfel o audiere foarte interesantă. Doamna raportor, vă rog. Äh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această comisie a avut o inițiativă de a face un raport cu privire la aceste inspecții la locul de muncă. Sănătatea muncitorilor și condițiile de muncă adecvate ă, sunt o problemă foarte importantă și în multe cazuri aceste drepturi sunt încălcate. De exemplu, cu privire la articolul 9 din ă, regulamentul de implementare al trimiterii lucrătorilor, iar apoi mai este vorba și de asigurarea existenței unor companii care procedează conform legii. Încălcările de măsuri de siguranță pot duce la distorsiuni pe piață. Știm de asemenea că există miliarde miliarde care se pierd, miliarde care sunt pierdute de către trezorile naționale din cauza nerespectării acestor reguli. În ceea ce privește inspecțiile de, securi- de protecția muncii, dorim să întărim această dimensiune. Este un lucru bun pentru creștere Și acest lucru trebuie să se aplice în mai multe state membre. Contractele de muncă devin din ce în ce mai complicate. Acest lucru are un impact asupra autorităților naționale de inspecție care nu pot ține pasul. Mi-am împărțit raportul în două părți. În primul rând este vorba de o parte adresată autorităților naționale și apoi o parte adresată UE. Autoritățile naționale trebuie să mențină standarde minime ca parte a, a pieței muncii interne comune. Trebuie să luptăm împotriva tendințelor negative pe care le constatăm. E nevoie de inspecții eficiente la nivel național, Trebuie să facem acest lucru și cred că chestiunea independenței este foarte importantă. Trebuie să asigurăm independența. Este nevoie de personal adecvat, suficient, ca, cât să inspecteze toate posibilele încălcări, iar muncitorii trebuie să fie apărați, trebuie să le fie apărate drepturile. Trebuie să li se ofere sume compensatorii proporționale cu cât au avut de suferit în drepturile lor. Aici, în Belgia, avem un exemplu foarte clar și m-am referit la acest lucru în raportul meu. Inspectorii la locul de muncă trebuie să fie actualizați în ceea ce privește autoangajările ilicite sau cazurile în care angajările nu sunt înregistrate cu autoritățile. Statele membre trebuie să introducă planuri de acțiune și să își antreneze inspectorii. Avem nevoie de o agenție pentru cazuri transfrontaliere, în așa fel încât să ne asigurăm că se respectă uh, legea muncii auzit discuții în multe state membre și am înțeles că este vorba de probleme. Un cardul european de asigurări deja există în șapte locuri și ar trebui să fie răspândit și în alte locuri. Trebuie să putem să detectăm mai din timp diverse probleme, diverse încălcări. Avem uh, și RAPEX, cu privire la firmele de intermediere. Apoi este nevoie de reguli împotriva dumpingului social. Comisia este gardianul tratatelor și ar trebui să fie pregătită să aplice sancțiuni și penalizări în cazul în care se înregistrează astfel de neregularități. Dumpingul social și uh, Munca nedeclarată sunt forme de distorsiune ale competiției, așadar trebuie să se ia măsuri și aici. Inspecțiile la nivel european ar putea să confirme acest lucru. De exemplu, în Flamanville era un, o zonă de construcții unde autoritățile naționale nu au mai putut să facă nicio anchetă, deoarece era vorba de o zonă transfrontalieră. Iată un uh, rezumat iar acum voi aștepta comentariile colegilor. Cred că toată lumea este interesată de faptul că dumpingul social să fie o problemă pe care să o rezolvăm. Marian Harkin ia cuvântul și apoi doamna Iasluvescu. Mulțumesc. Colegul meu, Ialco Casin, își cere scuze și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele său. Dumnezeu spune, la ALDE ne bucurăm de faptul că mm, abordăm această problemă astăzi. Este de competența statelor membre și nu ține de responsabilitățile noastre să ne implicăm direct. Trebuie însă să oferim uh, linii directoare clare statelor membre și și autorităților de inspectare, deoarece este vorba de problemă crucială pentru piață. Noi la ALDE sprijinăm, sprijinim schimburile de bune practici, mai ales când este vorba de standardele de muncă, lupta împotriva abuzurilor și plata muncitorilor, plata contribuțiilor sociale și a salariilor. Noi sprijinim crearea de asigurarea de uh, condiții de muncă legale și facilitarea schimbului uh, de informații transfrontalier respectarea principiului subsidiarității este importantă, dar trebuie să încercăm să oferim un nivel, un câmp de um, activitate egal la nivel european. Vom lua în considerare propunerea doamnei Steinruck în cadrul ALDE și vom aduce critici constructive. Doamne Iarsloviesca. Mulțumesc foarte mult. Și eu sunt de acord cu raportorul. În ceea ce privește lupta pentru drepturile muncitorilor, trebuie tocmai să luptăm împotriva societăților și împotriva fenomenul, unor fenomene, cum ar fi, de exemplu, salariile ilegale. Și spun ilegale deoarece aici se vorba tocmai despre aspecte care intră sub uh, incidența convenției colective. Nu vorbim despre salarii medii sau normale, este vorba de dumping social. Și discutăm de multă vreme despre dumpingul social să ne gândim la această problemă un pic. În țările din Europa Centrală și de Est, salariile sunt la un nivel foarte jos. Colega Steinruck s-a întrebat ieri cum se poate trăi cu 300 de euro pe lună. Trebuie să vă dați seama că în multe statele Uniunii acest lucru se întâmplă. Controlurile sunt Controlele sunt indispensabile, însă nu pot fi singurul mijloc prin care să putem rezolva problema. Este nevoie și de chestiuni, de abordări complementare. Apoi, Curtea Europeană de Justiție confirmă această linie de gândire. Asistăm la această situație și în sistemul danez, de exemplu. În raportul domnului Steinrock apar mai multe elemente cu care nu sunt de acord. De exemplu, angajamentul partenerilor sociali. Cred că aici se merge prea departe. Nu este vorba de competențe. Uh, bineînțeles, partenerii sociali au oarecare competență aici. În ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, nu sunt sigură că acest raport, nu sunt sigură că acest raport trebuie să se refere și la această directivă. Cred că merge prea departe. Apoi mai sunt câteva aspecte care nu sunt menționate în raport, însă eu cred că e vorba de un grad atât de mare de complexitate încât s-ar putea să se ajungă la o calitate scăzută a controlelor. Aș dori să fac anumite modificări așadar la raport. Doamnă președinte, mai este cineva care dorește să comenteze? Aș dori și eu să spun câteva lucruri. Aici este vorba de un raport din proprie inițiativă Aici este vorba de rolul comisiei noastre. Am mai vorbit despre această temă de mai multe ori. Am definit în cadrul raportul doamnei Marian Tyson fai de parcurs cu privire la dezvoltarea dimensiunii sociale în uh, Europa. Am definit așadar și am abordat care sunt mizele care vizează tematica inspecțiilor la locul de muncă. La ora actuală se negociază anumite bucățele de legislație, însă este vorba de legislație parțială. Nu putem să ne referim la un întreg ansamblu de probleme. Trebuie ca în paralel cu aceste inițiative legislative precise să explorăm și ceea ce ar trebui să se afle um, în centrul atenției viitoarei Comisiei Europene. Mă alătur și eu așadar propunerilor. Comisia dorește să intervină? Se pare că nu. Da sau nu? Nu mai e nimeni de la comisie? Mai e cineva de la comisie în sală? Doriți să interveniți sau nu? Bine, nu doriți. Doamna raportoare, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc. Aceste intervenții ne arată faptul că discuțiile vor fi într-adevăr interesante. Sunt nerăbdătoare să văd care va fi rezultatul deliberărilor. Sunt foarte bucuroasă de faptul că multă lume este de acord cu ceea ce am propus în legătură cu activitățile transfrontaliere. Nu sunt de acord cu cei care cred că inițiativele sunt prea complexe sau prea costisitoare. Un studiu pe care l-am consultat ne arată faptul că consecințele tuturor acestor abuzuri sunt foarte mari pentru bugetul european, mai multe miliarde de euro. Statele pierd foarte mulți bani. Nu ne amestecăm în convențiile colective, în acordurile colective, în salariul minim și așa mai departe, este vorba pur și simplu de a, lup- de a lupta împotriva muncii ilegale, care nu face decât să crească în Europa, mai ales în cadrul contractelor transfrontaliere, prestări servicii transfrontaliere. Acesta este obiectivul meu, să lupt împotriva acestor lucruri. Statele membre, ele însele doresc să creăm un cadru care să facă totul mult mai transparent. Nu doresc să lupt împotriva vreunui fenomen legal, eu doresc să lupt împotriva ilegalităților. Am vorbit despre situația din Germania. În Germania nimeni nu poate să trăiască cu 300 de euro. Este vorba de o firmă germană care angajează lucrători în Republica Cehă pentru 120 de euro pe lună. Și dacă acești lucrători nu își desfășoară munca adecvată, atunci li se reține o parte din acest salariu. Fenomenul respectiv există peste tot în Europa. Acestea sunt practici ilegale prin care salariații suferă. Dar vreau să subliniez faptul că este vorba și de o pierdere de venituri la bugetul statelor europene. Piața trebuie corectată în acest caz. Domnule președinte, mulțumesc. Am avut, uh, a avut loc o dezbatere foarte înflăcărată în momentul în care Așadar, uh, Amendamentele trebuie înaintate până pe 10 octombrie cu o semnătură digitală. Vom examina amendamentele pe 5 noiembrie, amendamentele de compromis pe 25 noiembrie și apoi vor fi votate pe 26 noiembrie. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul încă o dată Iutei Steinrück ca să ne spună câte ceva despre proiectul de aviz pentru Comisia IMCO. Este vorba despre un proiect din proprie inițiativă, o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportul acesta este destul de scurt și se referă la ameliorări pentru consumatori și pentru uh, consumatoare. Aviz, avizul nostru se concentrează pe următoarea chestiune. Drepturile muncitorilor, garantarea drepturilor acestora. Comerțul online este o piață în creștere și, se, și este transfrontalier. Atinge foarte mulți consumatori. Trebuie să fie însă un lucru foarte clar este vorba de un preț aici, nimic nu este gratuit. Nici măcar în aceste livrări. În, pe piața coletelor există foarte multe probleme cu lanțul de subcontractanți. Din punctul de vedere al dreptului muncii, este foarte complicat. Există costuri, există riscuri. fără termene de preaviz, fără protecție, fără concedii plătite, iată tot felul de probleme. De ce avem nevoie? Este nevoie de anumite prevederi mai bune. În momentul în care există schimburi transfrontaliere, este nevoie de o cooperare mai bună. Creșterea însă trebuie să fie și de natură socială și trebuie să fie făcută în interesul muncitorilor. Firmele trebuie să suporte aceste costuri. Însă și firmele sunt amenințate. Toată lumea este vizată. Fiecare parte, fiecare întreprindere trebuie să se pregătească în ceea ce privește formarea uh, muncitorilor săi, trasabilitate și așa mai departe. Apoi trebuie să recunoaștem faptul că este nevoie de oarecare perioadă de timp pentru ambalarea coletelor și așa mai departe. Acest timp de lucru, uh, schimbare, transbordare și mai departe. Nu trebuie să ne nu trebuie să ne concentrăm doar pe transportatori. Deschid dezbaterea pe această problemă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină privitor la comerțul electronic? Nu știu cine a mai rămas în sală. Bun, atunci și aici. 10 octombrie, data limită de depunere a amendamentelor. Analiza lor pe 5 noiembrie. Comisia noastră poate să voteze deci pe 5 decembrie și și Comisia IMCO va vota la rândul ei pe 16 sau 17 decembrie. Am terminat cu ordinea de zi, adică aproape la sfârșit. Punctul 28, domnul Caza are un raport privitor la planul european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul, avantajul tuturor actorilor. Domnule raportor, aveți cuvântul ca să ne prezentați cele 31 de amendamente depuse Grazie signora Presidente. proposti... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Amendamentele propuse de colegi uh, sunt uh, foarte interesante și cu siguranță vor da un imbold acestui sector în statele membre. Mă bucur că mulți colegi, uh, și le sunt recunoscători acestora, au depus uh, amendamente pe marginea proiectului de aviz. Mai cu seamă salut uh, o serie de observații. În primul rând, mobilitatea forței de muncă și alte beneficii conexe care, exist, care pot să fie evidențiate în acest sector. Pentru că în amendul 10 se face o mențiune în legătură cu fragmentarea acestei piețe a comerțului cu amănuntul. Angajatorii au uh, răspunderea de a promova, de a promova schimbările, inovarea, trebuie să fie proactivi. De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții este de asemenea un aspect foarte important care figurează într-unul dintre amendamente și asta pentru a susține uh, firmele mai mici, uh, meșteșugarii, inclusiv IMM-urile, dar și uh, cei din domeniul rural. De pildă la amendamentul 31. Sunt uh, foarte încântat de amendamentele colegului Cazzolino. Majoritatea dintre acestea ne dau o imagine bună de ansamblu a uh, problemelor cu care se confruntă angajatorii din acest domeniu. Consider că trebuie să modificăm în continuare, adică să îmbunătățim uh, exprimarea sau limbajul folosit în raport Bine, sunt sigur că vom lucra împreună pentru a găsi o formulare cât se poate de echilibrată aici. Mulțumesc și colegului Cabarno pentru amendamentele 3, 16, 20, 28 și 29, care sunt cu toate pur și simplu excelente. De asemenea, vreau să informez uh, pe doamna președinte și pe colegi de faptul că avem deja patru amendamente de compromis pe care le-ați și primit, probabil. Ele includ 1 până la 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 și 19. Ele sunt în curs de negociere, momentan și sunt sigur că cu mult entuziasm și mult optimism vom lucra împreună, inclusiv cu raportorii din umbră, pentru a progresa. Pe marginea acestui aviz, Mulțumim tuturor așadar pentru că au adus o contribuție foarte utilă la acest raport în ultimele zile. Mulțumesc! Bun, cine dorește să intervină? doamna Costello, doamna Lambert, doamna Costello, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă exprim în numele raportorului în umbră, domnul Cațolino, de la Socialiști. În primul rând, dânsul mi-a cerut să spun care este opinia sa pe acest raport Raportul domnului Caza este foarte bun, chiar dacă mai lipsesc anumite aspecte sociale. Toate amendamentele depuse, de altfel, completează aceste lacune. Domnul Cazolina a lucrat împreună cu domnul Caza și pe amendamentele de compromis și este convins că vor ajunge la un rezultat optim în continuare. Domnul Cazolino a menționat în amendamentul 5 ceva foarte important pentru grupul nostru. În primul rând, critica față de firmele multinaționale și uh, problema legată de șomașul din domeniu. Trebuie să nu uităm că anumite firme multinaționale uh, Uh, au obligat uh, angajații să lucreze peste normă sau ore suplimentare, ceea ce a dus la pierderea uh, locuri de muncă în sectorul cu amănuntul. Al doilea amendament se referă tot la acest sector cu amănuntul care este marcat de contracte temporare, flexibile, precare și care nu ține cont prea mult de concedii și așa mai departe și se bazează mult și pe munca seara sau chiar noaptea, ceea ce afectează viața de familie. Uh, de exemplu, cei care lucrează uh, duminica sunt uh, afectați. Liberalizarea acestui sector este ceva de dorit, așa cum uh, o susțin și multe organizații din acest sector. Amendamentul oral spune and to adopt strict legislation, adoptarea unei legislații stricte pentru a asigura concurența echitabilă. Asta în conjuncție sperăm cu amendamentul 14, dacă sunt de acord colegii. Apoi, alte probleme legate de, de, de dispariția multor magazine mici, sătești, orășenești, apoi probleme legate de pro, lipsa de proximitate, multe persoane, mai ales vârstnici, nu pot să ajungă uh, să se aprovizioneze. Apoi, siguranța, securitatea la locul de muncă, statisticile legate de bolile profesionale arată că acest sector este unul cu risc și e vorba de eh, bolile muscular, musculare și eh, ale scheletului, care afectează foarte mult acest sector. Printre altele, trebuie sporite inspecțiile, dar și inspecțiile în ceea ce privește munca la negru în acest sector. Doamna președinte, alte cereri de luare de cuvânt? Nu? Domnule raportor, doriți să răspundeți doamnei Costello? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, domnul Cazolino a spus mai multe lucruri, în primul rând la amendamentul 5 și la 14. Da, accept aceste sugestii. Însă formularea actuală pe care o putem vedea cu toții trebuie să fie cumva lămurită. Da, sunt amendamente importante, sunt de acord, însă textul trebuie să fie lămurit mai mult. Clarificat, trebuie să lucrăm împreună în următoarea perioadă pentru a îmbunătăți această formulare, mai cu seamă la amendamentul 14. De asemenea, Mă bucur că avem o trimitere la acele magazine sătești care trebuie să se găsească cumva uh, accesibile, deci în, în centrul orașelor sau satelor mai mici, ca să fie accesibile. În rest, uh, ce pot să vă spun? O să continui să lucrez pe aceste amendamente de compromis și sper că în următoarea perioadă voi și găsi soluții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Pe 70 octombrie vom discuta amendamentele de compromis, le vom și vota tot atunci ca ele să poată să meargă la IMCO pe 5 noiembrie, dacă nu e nimic la diverse. Vreau să vă spun că ne întâlnim data viitoare pe 10 octombrie, de la 9 la 11.30 la Strasburg, într-o joi. Joi de dimineață și apoi pe 17 octombrie de la 9 la 12 jumătate aici la Bruxelles și o zi plăcută în continuare. La revedere!